η κυρία Πρόεδρος. Α, να πάτε κομμ... Voilà. Comment... Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η συνεδρίαση επαναλαμβάνεται. Τα συνοπτικά πρακτικά της χθε... Continuăm ședința. Procesul verbal al ședinței de ieri a fost distribuit. Există observații din partea dumneavoastră. Nu este cazul atunci ă, procesul verbal este adoptat ca atară. Ă, mai departe, pe ordinea de zi, sunt ă, trecute um, propuneri de rezoluție vis-a-vis -vis de Iran. Este vorba de cazul Roxana Saberi. Începem cu dezbaterea. Uh, întâi vor lua cuvântul domnul Kellam și uh, domnul Mayer, care sunt autorii acestor propuneri de rezoluție.